Um, Dragi colegi, bună seara! Este o plăcere pentru mine să deschid această reuniune comună a Comisiilor pentru Buget și Afaceri Monetare. După cum știți, vom colabora pe un uh, număr de dosare foarte importante Cred că a fost o idee foarte bună din partea conferinței uh, președinților de comisie, mai ales pentru că avem deja experiența acestei colaborări în ceea ce privește EFSI și, și în celelalte rapoarte care privesc uh, piața unică monetară. De aceea este o onoare să coprezidesc cu dumneavoastră această întâlnire. V-aș ruga să adoptăm ordinea de zi. De asemenea, v-aș uh, ruga să adoptăm uh, procesele verbale din 23 noiembrie 2017. Văd că nu sunt obiecții. Din fericire nu există niciun fel de comunicări din partea președintelui. Deci dacă doriți să preluați, domnule președinte. Mă bucur că cele două comisii vor colabora am o amintire foarte bună a colaborării anterioare dintre comisiile noastre și cred că acum putem să dăm cuvântul domnului comisar Katainen, care ne va prezenta proiectul care pornește de la experiența Fondului European pentru Investiții Strategice, InvestEU Program. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule. Doamnelor și domnilor, doamne, domnilor președinți, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că sunt din nou aici. O, o să vorbim despre FC. Sunt cam aceleași persoane care au vorbit și despre FC, dar ă, ăsta e un semn bun. Deși nu este datoria noastră să alegem raportorii și raportorii din umbră, dar cred că oamenii știu despre ce e vorba, așa că e mai ușor să vorbim despre acest fond de investiții. În 2014, când Comisia uh, și-a preluat mandatul, investițiile scăzuseră cu peste 15% ca urmare a crizei economice. Planul de investiții pentru Europa a fost răspunsul nostru colectiv la această situație Mă bucur că sunt în fața celor care uh, au dus lupta cea mai grea pentru Fondul European pentru Investiții Strategice. Vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru o treabă bine făcută. Ați urmărit uh, evoluția îndeaproape, așa că nu voi repeta cifrele pentru că le știți deja. Vreau însă să menționez niște realizări extraordinare Mulțumită EFSI, peste 640.000 de mii de IMM-uri au un acces mai bun la întreprinderi, la finanțare, peste o jumătate de uh, milion de gospodării au acces la banda largă, uh, sunt mai multe capacități de generare a electricității, 90% dintre ele vin din surse regenerabile, și peste 7 milioane, 70 de milioane de persoane vor avea apă de băut sigură datorită îmbunătățirii rețelei de apă. Cifrele acestea arată încă o dată că EFSI a fost bine folosit. Condițiile de investiții din Europa s-au îmbunătățit datorită reformelor care au dus la adâncirea pieței unice și au dus la reforme structurale și situația economică e mai bună, dar nu e suficient nu e suficient pentru a compensa anii de subinvestiții, nu e suficient pentru a finanța sectoare cheie cum ar fi digitalizarea, inovarea, infrastructura socială și economia circulară. Nu este suficient să ne pregătim pentru ce urmează. Din acest motiv, Comisia pentru următorul cadru financiar are un instrument de susținere a, a investițiilor și anume fondul de investiții. Pornind de la EFSE, fondul de investiții UE va mobiliza investițiile publice și private prin bugetul Uniunii Europene. E vorba de 30, 38 de miliarde de euro și va spori capacitatea de susținere a riscurilor. E vorba de 650 de milioane de euro care vor fi atrași în investiții. Mesajul de astăzi este că investiții, fondul acesta trece dincolo de ce a spus, ce făcea EFSI, din trei motive. În primul rând, este o simplificare majoră față de cadrul financiar curent. Se va bucura de toată susținerea care vine acum din 13 instrumente financiare care sunt gestionate separat, va deveni un instrument multipolar și va integra serviciile de consiliere, de avizare într-unul singur iar susținerea va fi o singur, un singur fond de investiții european pentru a evita fragmentarea și va ușura viața beneficiarilor. Mai mult decât atât ne va permite să facem mai mult cu mai puțin, folosind o capacitate bugetară mai mică aducând împreună instrumentele existente și putem să avem investiții cu 15% mai mari. Fondul acesta va permite o combinare mai ușoară a diverselor tendințe eu știu cum ar fi Rising Europe sau programul pentru piața unică sau facilitatea de conectare a Europei. Regulile acestui fond se vor aplica la tot proiectul. Nu eu se mai pune problema dublei raportări și a unor reguli duble. Este o simplificare majoră față de situația de astăzi. Și în al doilea rând, fondul va fi bazat pe politici, pe strategii, ceea ce reflectă nou mediu de investiții. Volumele sunt foarte importante, dar strategia și mai importantă. Scopul EFSI era să uh, se referă la investițiile în perioada de după criză. Focul, fondul de acum se va concentra pe prioritățile de investiții ale Uniunii. Iar lucrul acesta se vede în structura fondului, care este împărțit în patru ferestre de politică, și anume infrastructura durabilă, cercetare, inovare și digitalizare, în al treilea rând IMM-urile și în al patrulea rând investiții sociale și deprinderi, capacități. Fondul permite statelor membre să-și întărească investițiile în diverse domenii de politică prin compartimente dedicate statelor membre, adică statele membre pot, pe bază voluntară, să contribuie cu 5% la fondul de, din fondul de coeziune pentru a investi aici. Statele membre vor beneficia de uh, ratingul de credit foarte mare al Uniunii Europene. În al treilea rând, fondul se va baza și va folosi toate expertiza existență și va multipli, multiplica investițiile. Partenerul cel mai important va fi grupul Băncii Europene de Investiții. 75% din uh, fondurile acestea vin de la Banca Europeană de Investiții. Anumite sectoare vor beneficia de intervenția unor alți actori, cum ar fi Eberd BERD, Consiliul, Banca Consiliului Europe și băncile uh, regionale de promovare. Ideea este să combinăm puterea aceasta a berdului cu puterea locală ca să cuprindem și proiectele mai mici se va accentua inovarea în diverse sectoare, mai ales uh, pentru a face față nevoilor locale, regionale. Sunt trei uh, asemănări între EFSI și fondul de care vorbim acum. În primul rând ne bazăm pe uh, experiența și expertiza partenerilor de punere în aplicare pentru că e vorba de partenerii care pun în aplicare și de modul în care fac ei analiza economică. Apoi se verifică compatibilitatea cu politicile Uniunii Europene. Există o echipă de experți a partenerilor care pun în aplicare, care uh, uh, analizează proiectele. Și în al doilea rând, existența unei comisii de investiții care hotărăște cum se folosesc fondurile pentru a asigura participarea sectorului privat Fondul acesta menține îmbunătățirile în ceea ce privește transparența și responsabilitatea introduse de Parlamentul European la FC2. Se publică în felul acesta un tablou de bord și o decizie a Comisiei pentru Investiții. A treia asemănare uh, avem un portal pe internet, uh, iar aici propunem niște îmbunătățiri Platforma reprezintă, se referă la toate cele 13 servicii de consiliere și va fi centrul cel mai important pentru cererile de asistență. Portalul va deveni eh, mai proactiv pentru a găsi investițiile și cei care promovează investițiile, pentru a revizui proiectele care țin de zona lor de activitate. Doamnelor și domnilor deputați, vreau să mai spun ceva important. Propunerea pentru acest fond pleacă de la uh, puterea planului de investiții și de la ce a spus Parlamentul și Comisia, dar se bazează și pe învățămintele trase din actuala perioadă de programare. Ne gândim la contextul în care acționăm acum și care sunt uh, politicile cheie el va aduce simplitate, fiind vorba de un singur instrument și o singură serie de reguli, decât o multitudine de componente uh, sau de instrumente care se suprapun. E o abordare deschisă pentru a combina experiența, prezența locală a altor parteneri și berdul pentru a spori participarea diverselor regiuni. Asta este ce doresc să vă spun. Am ajuns la cooperare bună ca să continuăm lucrurile așa cum s-a arătat și putem adunge la rezultate atunci cum a fost și în cazul EFSI. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezentarea acestui proiect care mulțește mijloacele și simplifică procedurile. Și acum o să invităm pe coraportori să ia cuvântul, 5 minute fiecare. Domnule vicepreședinte, imediat după intervenția domnilor lor veți fi invitat să răspundeți. Și apoi o să dăm cuvântul raportorilor din umbră, câte două minute fiecare. Și, domnule vicepreședinte, ca schimbul să fie mai viu, veți răspunde pe rând. Deci are cuvântul acum Jose Manuel Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni comune. Mulțumesc domnului vicepreședinte pentru prezentarea acestui proiect și sperăm că și activitatea aceasta va deveni un succes pentru Uniunea Europeană pentru cetățenii Uniunii Europene și pentru economia europeană. N-am uh, auzit uh, cuvântul adiționalitate la FC1 și la FC2 se vorbea doar despre adiționalitate. Dacă criteriul adiționalitate se va menține sau nu, care este poziția Comisiei față de această nevoie de adiționalitate. Și mai am o problemă. E bine să avem o garanție care dă flexibilitate, dar trebuie ca ea să dea previzibilitate, predictibilitate și siguranță. Ce va face Comisia pentru a nu exista o putere discreționară foarte mare în care să se poată lua procente din garanția unui obiectiv sau unui instrument financiar și să fie mutată în altă parte. Trebuie să putem să, să existe flexibilitate, dar și predictibilitate. Avem nevoie de coeziune teritori- teritorială iar fondul ăsta, sigur, nu e un fond pentru politica de coeziune, dar nu poate să fie uh, opus politicii de coeziune. Și mă refer la distribuția geografică și tematică. Ce va face Comisia din acest punct de vedere? Adică din punct de vedere al distribuției geografice și al distribuției echilibrate. Sigur că este un fond care are concurență, e un fond centralizat, dar uh, mă gândesc la această platformă de consiliere care trebuie să întărească atingerea acestui obiectiv și încă un lucru garanția și băncile naționale de promovare, instituțiile naționale de dezvoltare. Uh, ce parte din garanție merge la BEI? și ce parte din garanție merge la aceste bănci de promovare națională sau instituțiilor naționale de dezvoltare. Și mai am o întrebare. Și anume, sunt multe state membre care nu au instituții financiare de dezvoltare și sunt altele care au instituții financiare de dezvoltare slabe. Și problema este dacă o să ne gândim, o să avem și această situație în vedere. La FC2, țările vecine puteau să folosească garanția. Întrebarea mea este dacă se menține această posibilitate și cum putem să facem un plan în care uh, fondul acesta Invest UE poate fi folosită, eu știu, în alte fonduri similare, eu știu, fondul, actualul fond pentru dezvoltarea durabilă. Văd că Parlamentul avea dreptate când spunea că 80% din fondul de garantare, 40% din fondul de garantare era suficient pentru constituirea fondului. Și încă o problemă. Văd că ați redus factorul de multiplicare. 13,6, ă, nu mai este 15. Care este articularea cu fondurile structurale? Și mai e un lucru pe care îl consider pozitiv și anume posibilitatea ca fondul acesta să fie utilizat de statele membre pentru a folosi 5% din anvelopa națională ca să mobilizeze investițiile. E o manieră de a trece problema aceasta, de a depăși problema neexistenței unei instituții naționale pentru dezvoltare sau unei instituții naționale pentru dezvoltare suficient de puternică. Dar cum se face lucrul acesta? De ce 5%? Evident că este o, o bază voluntară. Dar de ce 5% și nu 6% sau 7%? E o chestiune la care trebuie să ne gândim dacă 5% reprezintă o cifră corectă. Sigur că vorbesc de principiu aici. Cele 5% din Invest UE sunt bani care sunt ai statelor membre, iar profiturile revin statelor membre și banii aceștia revin în cele din urmă la statele membre. Vom continua să colaborăm foarte bine și în acest mandat uh, Invest UE uh, va ajunge la cetățeni. Mulțumesc pentru Econ, președintele Roberto Gualtieri. Mulțumesc Mulțumesc, domnule vicepreședinte Katainen, pentru prezență. Și eu, la rândul meu, um, sper că vom putea continua buna colaborare pe acest dosar. Săptămâna trecută am sărbătorit cea de-a treia aniversare a fondului EFSI, deci trei ani în care a funcționat acest instrument și trebuie să spun că sunt de acord cu ceea ce a spus domnul vicepreședinte Katainen. Dacă ne uităm la cei care au profețit că acest instrument uh, va fi un eșec, uh, ei bine, n-au avut dreptate și EFSI a fost un succes, a fost în măsură să vină cu investiții suplimentare, să susțină IMM-uri, și trebuie spus că acest rezultat pozitiv a fost posibil și datorită implicării și angajamentului acestui Parlament în susținerea acestui regulament <clears throat> și în adoptarea sa, în îmbunătățirea sa și în acest sens aș dori să le mulțumesc lui Jose Manuel Fernandez și lui Udo Bulman. Știm că EFSI a reușit să mobilizeze investiții suplimentare, însă totuși uh, suntem puțin în urmă față de ceea ce ar fi nevoie uh, pentru a mobiliza sumele cantitative necesare de investiții suplimentare pentru a depăși decalajul investițional și evident și uh, calitatea acestor investiții trebuie să vină cu o adiționalitate suplimentară. Investițiile au crescut acum în ultimul timp, dar totuși se mai vede se mai văd efectele crizei și în ceea ce privește proiectele de infrastructură și nu doar că nu am revenit la nivelul dinainte de criză, ci trebuie să uh, avem și investiții de calitate pentru a aborda noile nevoi cu care ne confruntăm în lumea de azi, globalizarea, noile competențe, dar de asemenea și dimensiunea socială care este importantă cu provocările care țin de mediu și așa mai departe. În acest sens, e adevărat că nu trebuie doar să celebrăm succesul EFSI, ci trebuie să îmbunătățim, să-l uh, amplificăm uh, și de asemenea să-i mărim sfera de aplicare. De aceea salut această propunere de a crea un singur fond de investiții UE. Astfel se va putea maximal, max, <clears throat> maximaliza garanția sfera de acoperire, posibilitatea de a folosi mai multe instrumente financiare împreună și așa mai departe. Acestea sunt exact probleme care trebuie să le abordăm și evident recunosc și în acest text că se bazează și pe activitatea prealabilă pe care am uh, făcut-o. Schimbările pe care le-am făcut uh, unele dintre acestea fiind uh, și la solicitarea acestui Parlament. Deci salut propunerea. Evident că o vom examina în detaliu, vom discuta în următorul pas al activității noastre parlamentare toate aspectele relevante, dar în general sunt de acord că simplificarea uh, susținerii investițiilor în Uniunea Europeană prin crearea unui cadru unic este binevenită și e adevărat că nu ar fi vorba doar de un element care să țină de un management mai eficient, ci s-ar face și economii de scară, beneficiarii ar avea un acces mai facil și de asemenea salut și introducerea celei de-a patra ferestre, cea socială, pentru că aici trebuie să ținem cont și de pilonul uh, drepturilor sociale, trebuie să maximizăm și această, uh, această dimensiune socială. Cum credeți că această dimensiune va funcționa cu acest instrument uh, financiar specific? se poate combina și cu alte granturi, această posibilitate de combinare cu alte instrumente este extrem de importantă. De asemenea, deschiderea acestui fond față de alți parteneri este de asemenea un aspect pozitiv. Aș dori să-l întreb pe domnul vicepreședinte în ce le-ați răspunde celor care ar uh, semnala preocupări uh, față de această posibilitate. Mm, dacă bei nu, nu se simte cumva marginalizată. În concluzie, la prima vedere, există îmbunătățiri în ceea ce privește evitarea riscului între eșecul de piață la nivel național și cel la nivel european, deci ele trebuie abordate prin aceleași mecanisme și în încheiere. E adevărat că aici avem mai multă flexibilitate eh, pe care o acordăm și Comisiei prin acest eh, instrument de implementare. Dar dacă ne dorim această flexibilitate, trebuie să fim siguri că și transparența este corespunzătoare, dar și că Parlamentul va avea un rol uh, de joc în coordonarea acestui instrument. Acesta este echilibrul la care trebuie să ne gândim, dar în general susținem filosofia acestei propuneri și ne angajăm să lucrăm cât se poate de rapid, chiar dacă nu avem mult timp la dispoziție, pentru a finaliza acest dosar înainte de finalizarea mandatului. Mulțumesc, domnule, domnule vicepreședinte. Dacă vreți să răspundeți acum, vă rog, domnului Gualtieri și domnului Fernandez. Desigur. Domnilor președinți, în ceea ce privește adiționalitatea, aceasta se păstrează cam la fel ca și în cazul FC. În regulamentul financiar se spune că prevenirea înlocuirii, susținerii potențiale și a investițiilor din alte surse de piață. Asta este definiția adiționalității și, de asemenea, trebuie să îndeplinească obiectivele de politică UE, să aibă efect de multiplicare, să maximizeze investițiile private, să abordeze eșecul de piață sau situații de investiții suboptime și să fie viabile din punct de vedere economic. Diferența principală între FSI și InvestEU este că în timp ce EFSI funcționa în funcție de cerere, noul instrument uh, funcționează și în funcție de cerere, dar și este ghidat de orientările politice. Deci nu ne uităm doar la cantitate și adiționalitate, Acum s-a adăugat acest nou element al calității. Și nu este o schimbare minoră. Dar nu e o schimbare drastică față de EFSI. Comisia a propus să fie posibilă ajustarea anumitor transferuri, așa cum s-a întâmplat și în cazul EFSI. Când cererea pentru finanțare din partea IMM-urilor a fost mai ridicată decât ne așteptam, de aceea a trebuit să transferăm anumite resurse pe această linie bugetară. Acest lucru va fi posibil în continuare și prin Invest UE. Și aici am propus uh, o marjă de 15% care să fie transferabilă. Din perspectivă regională și tematică, unul din motivele pentru care am vrut să deschidem acest instrument și către alți parteneri, nu doar BEI, deși BEI sigur este un partener care poate opera în 27 um, de state membre. Dar pentru a ne asigura că nevoile regionale sunt mai bine abordate, am vrut să deschidem această posibilitate și pentru bănci de promovare naționale și regionale. Dar rămâne evident și BEI implicată, care este um, mai implicată în anumite state membre. Deci, nu e vorba doar de ruperea unui monopol, dar vrem uh, să creăm mai multă agilitate și să-i lăsăm pe cei care cunosc nevoile regionale și cunosc clienții regionali mai bine decât uh, ei să o facă. Ber a făcut treabă excelentă cu FC și uh, BEI va folosi circa 75%, deci ca volum uh, total, cam aceeași sumă pe care au avut-o la dispoziție și pentru FC. Acest uh, procent național de 5% Am considerat că este o sumă suficientă dacă ne uităm și la fondurile structurale alocate și fondurile sunt uh, des, cu destinație specială uh, pentru anumite state care vor să folosească fonduri structurale și pentru investiții. Cum anume poate fi folosită dimensiunea socială? Vă pot da un exemplu dintr-o țară pe care o cunosc cel mai bine, unde s-au creat puncte de impact social um, împreună cu EFSI, a căror scop este de a oferi locuri de muncă pentru 2500 de emigranți împreună cu sectorul privat, autorități publice și cu susținere EFSI. Am dat acest exemplu pentru că e ceva care nu s-a făcut prea des. și este un model fascinant. Apoi mai sunt și alte exemple de finanțări susținute prin EFSI, precum uh, spitale, mm, sănătate. Însă, evident că trebuie să acordăm mai multă atenție și acestei dimensiuni. Acum poate și câteva alte puncte. Știați că echilibrul geografic al FC este deja destul de bun. Cel mai mare beneficiar este Grecia, apoi Estonia, apoi Bulgaria, Portugalia. Finlanda este singura excepție care probabil ar trebui să se situeze atât de sus. Apoi Spania, Letonia și așa mai departe. Mm, deci vedeți că a fost un fond care a oferit finanțare pentru acele piețe unde constrângerile au fost cele mai mari. Toate aceste reguli uh, se vor regăsi însă în orientările privind investițiile, deci avem nevoie de un act delegat. Însă Parlamentul și Consiliul joacă un rol crucial în ceea ce privește stabilirea acelor domenii de politică în care să acționeze acest instrument Invest EU. Mulțumesc. O să le dăm acum cuvântul raportorilor din umbră care se vor exprima succesiv câte două minute fiecare și apoi domnul vicepreședinte Katainen va răspunde după intervenția celor doi raportori din umbră. <clears throat> Mai întâi, Eder García Zabal. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am doar două minute la dispoziție, așa că o să trec direct la întrebări. Deși mi-ar fi plăcut să apreciez propunerea făcută pentru uh, acest nou fond de investiții este foarte important, iar acest uh, va fi un instrument financiar mult mai simplu, să putem invenți cu o garanție europeană și, cum spuneați, uh, e vorba de economii de scală, de asemenea, deci ferestrele de investiții mi se par foarte bune. Dar să trecem la întrebări. 40% pentru garanție, FC1 cu 50%, s-a scăzut la 35%, acum am ajuns la 40% ce s-a întâmplat ca să stabilim 40%. În al doilea rând, obiectivele de schimbare, schimbării de climă. În regulament se spune că o să fie 30% din ton planul și 50% din fereastra infrastructură durabilă dar pentru infrastructura durabilă mi-e greu să văd că doar 50% sunt schimbările de clime și restul 50% la ce merge? Care e diferența? Cum ne dăm seama uh, cum gestionăm 50% pentru uh, schimbările de climă și 50% pentru altceva. A treia întrebare, adiționalitatea. Vreau să insist asupra acestei chestiuni, pentru că definiția mi se pare gen, mai generală decât la EFSI. La EFSI, acolo am avut o definiție care se refera la programe, la proiecte finanțate, unde adiționalitatea uh, lăsat de dorit. Cum o să evităm acum să nu cădem în aceeași greșeală? Și a patra întrebare, privind repartiția garanției, sunt mai multe ferestre, niște cifre aproximative. Cum s-a făcut această repartiție pe trei ferestre mari și o fereastră mai mică? Și ultima întrebare, la, acest, la platformă, Uh, care sunt definiția obiectivelor, identificarea proiectelor ar fi una. A spus că trebuie să fie proactive. Dacă ne gândim la EFSI, acolo uh, a lipsit această parte și cum o vom îmbunătăți. Mulțumesc! Merci, ADR. Mulțumesc! <clears throat> Acum colegul nostru, domnul Cara, s-a recunoscut. Domnule vicepreședinte, în două minute nu se pot spune foarte multe. Am remarcat însă că spuneați că noua construcție va fi mai politică. În cazul FC1 și FC2 ne-am îngrijit ca influența politică să fie mai mică. Iar acum această influență trebuie mărită, spuneți. Pentru mine nu e clar dacă InvestEU devine un fel de FC3 Plus și FC astfel dispare, care va fi noua legătură cu BEI, deși Comisia că nu, nu este o bancă, nu? Noi am vrut să avansăm în Liga Campionilor a instrumentelor financiare de înaltă calitate cum anume se împacă această abordare a Comisiei cu executarea garanției asupra partenerilor uh, și asupra viabilității proiectelor? Ce s-ar modifica în ceea ce privește dimensiunea acestor proiecte? Ajungem în Liga Campionilor a proiectelor uh, de anvergură de finanțat și a proiectelor cu înalt risc și în ceea ce privește guvernanța se creează o structură centrală de gestionează cu un grup de consiliere, un și cu patru formațiuni de lucru aferente. Ce influență ar avea această structură asupra orientării pe piață a motorului investițional, respectiv cum anume se va asigura o evaluare corespunzătoare a bonității acestor proiecte, deși Comisia nu este o bancă și, în al treilea rând, chestiunea mobilizării capitalului privat. Cum consideră Comisia că vor fi efectele asupra uh, implementării planului său asupra investițiilor mobilizate din sectorul privat. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește provizionarea de 40%, e puțin mai ridicată decât uh, în cazul EFSI, pentru că mai mult decât în cazul EFS, ne concentrăm mai mult pe politici unde riscul s-ar putea să fie mai înalt ca de pildă investițiile sociale sau unde randamentul investiției nu este la fel de ridicat. Este ceea ce avem în vedere. Vă. Va trebui să vedem ce se va putea atinge, pentru că bugetul trebuie folosit într-o manieră responsabilă. Asta este logica. Ne știți cifrele? Dar n-am timp, de fapt. Poate vă dau cifrele precise mai târziu și să încerc să acopăr cât mai multe întrebări. Deci în timp ce 40% ar trebui ...40% ar trebui să meargă pe climă, pentru că sunt și alte investiții sustenabile decât cele care reduc uh, dioxidul de carbon investiții în apă, investiții în economia circulară nu reduc neapărat uh, dioxidul de uh, carbon, uh, chiar și de aceea nu se încadrează neapărat în acordul la Paris, chiar dacă sunt investiții sustenabile. Și acțiune climatică în ceea ce privește rute de transport nu poate fi decât înlocuirea unei autostrăzi. Dar nu putem cere ca toate investițiile să aibă menirea de a reduce emisiile. Avem 5 miliarde pe infrastructură sustenabilă, um, cam 4 miliarde pentru IMM-uri pe pilon social. Sunt date istorice care au dus la aceste cifre. Am uh, calculat cât s-a folosit în trecut, cât s-a alocat și acum vedem cum anume pot fi folosite împreună instrumentele existente, dar pe parte socială și competențe avem și acest aspect de adiționalitate și folosirea și altor resurse. În ceea ce privește influența politică, răspund domnului Caras. Obiectivul nostru nu este de a spori influența politică în selecționarea proiectelor, uh, din potrivă. Uh, acest lucru se face independent ca și în cazul EFSI. Dar orientările pentru alocarea banilor sunt dictate de obiectivele politice de patru astfel de domenii principale în acest caz. În EFSI erau mai multe domenii menționate, dar am pus accentul mai mult pe cantitate. Dar ați ridicat o întrebare foarte importantă în discuție. Sunt perfect de acord că în selecționarea proiectelor uh, nu poate exista influență politică a funcționat foarte bine până acum și de aceea am reușit să atragem și investiții private. Pentru că nu există interferență politică și acest lucru trebuie să continue. Nu e exact un FC3 datorită acestei uh, schimbări. Relația noastră cu Bay este bună, însă Trebuie să um, recunosc că BEI nu împărtășește cu noi toate dimensiunile din fondul uh, Invest UE. Unora nu le mai prea place că nu sunt în poziție de monopol. Spun acest lucru că probabil ați auzit deja acest lucru sau dacă nu veți auzi. Însă vreau să ne asigurăm că și proiecte mai mici pot beneficia din acest fond și de aceea avem mai nevoie de mai mulți parteneri de implementare, pentru că BEI nu poate, uneori nici nu vrea să facă anumite proiecte. Anumite bănci de promovare pot fi poate chiar mai agile, de aceea e bine să aibă și ele un portofoliu în acest sens. Apoi mai există și alte probleme în ceea ce privește guvernanța, dar cu BEI avem discuții deschise și cred că relația este bună pentru toată lumea. Comisia nu este o bancă și nu poate fi o bancă. Deci, toți partenerii de implementare, precum um, Bay, BERD uh, și toate celelalte case de consemnațiuni sau alte bănci partenere fac verificările de bonitate. Comisia verifică doar dacă proiectul se încadrează în obiectivele noastre politice și respectă legislația UE. Dar decizia de investiții se face de către partenerii de implementare. Proactivity. Caracterul proactiv al serviciilor uh, financiare și de consiliere. Trebuie să ne asigurăm că partenerii noștri o să ia modelul B <clears throat> să ofere proactiv acele servicii. Acesta e motivul pentru care sunt proactive. Mulțumesc. Mulțumim. Nu văd pe cineva din partea ECR. Trecem atunci la ALDE. Domnul Papa Dimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Katainen, ați menționat multe aspecte pozitive <clears throat> care au apărut din EFSI și întreaga experiență cu Invest EU. Am o întrebare. Ați avut și experiențe negative, după părerea dumneavoastră? Și care ar fi ele? s-au finanțat în Germania și Siria de jos autostrăzi extrem de costisitoare, fără niciun motiv serios. Iar colegul meu, domnul Vaniselor, care e olandez, a spus că n-am înființat EFSI ca să finanțăm drumuri uh, costisitoare în bogata Olandă. De ce uh, pun această întrebare? Pentru că Dacă profităm și de experiența negativă, o să vedem cum putem avea obiective mai eficiente, cum mărim investițiile, unde există investiții mai puține, unde e mai mare sărăcia și șomajul, acolo avem nevoie mai mare de investiții. Și alte două întrebări concrete, prima dintre ele. Nu văd nicăieri menționarea vreunui indice social, când vrem să luăm hotărâri de a face investiții, să zicem șomajul îndelungat, șomajul tinerilor, atragerea de mai multe femei pe piața forței de muncă. Puteți avea niște criterii sociale? A doua întrebare, sunt unele firme controlate care au fost condamnate și supuse la sancțiuni pentru că au uh, evitat să plătească taxele și impozitele cuvenite. Astfel de companii care au făcut evaziune fiscală și care sunt uh, firme ilegale vor fi excluse de la participarea la acest gen de investiții? Thank you. Președintele, mulțumesc. Marco Vali. Eu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc um, vicepreședintelui Katainen pentru prezentare. Chiar dacă în trecut am criticat instrumentul EFSI pentru că nu considerăm că doar aceste tipuri de instrumente ar putea relansa cererea, mai ales în anumite țări. Sunt totuși instrumente care, dublate de regulamente stringente, în ceea ce privește adiționalitatea necesară, pot într-adevăr contribui la economie. FC1 nu avea această componentă de adiționalitate, timp ce pentru FC2 s-a completat acest lucru și trebuie mersă uh, și pe partea de investiții în domeniul social acești uh, ipoteci 650 de miliarde e important să aibă un impact uh, pentru că e vorba aici de șapte ani și de 27 de state membre, deci totuși resurse destul de limitate. Însă mi se pare interesantă posibilitatea pe care ați făcut-o de a folosi și o parte din fondurile structurale pentru a constitui garanția uh, necesară pentru folosirea acestui fond. Și mă întrebam dacă ne puteți da mai multe detalii de cum va funcționa acest lucru pentru a înțelege dacă cum va funcționa, pentru că ar fi o deschidere uh, binevenită, ceva ce am putea susține. Mulțumesc. Nu știu dacă e cineva la intervenții spontane. Domnul Sarvamal. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, cred că întâi uh, răspunsuri. Am, gropat câte, am, îngru, am grupat câte două întrebări, deci două răspunsuri acum, domnule Cataine. Mulțumesc. Mai întâi, în legătură cu autostrăzile costisitoare. Nu știu cât de costisitoare au fost, dar în orice caz, <clears throat> comisia a propus reguli foarte stricte pentru utilizarea FC 2.0 pentru autostrăzi, <clears throat> pentru că n-am văzut ce rost are. Dar au fost și unele excepții în țările în coeziune sau conexiunea între statele membre în coeziune și celelalte. Uh, eh, our proposal didn't, uh, eh, gone through. Dar <clears throat> pentru că au fost și alte decizii luate de colegiuitori. În orice caz, FC nu funcționează ca sursă de finanțare pentru autostrăzi de acum încolo. <clears throat> Chestiuni potențial negative legate de ESIR. Aș menționa un risc potențial care a reieșit din analiză riscul legat de adiționalitate. Cu alte cuvinte, o eliminare a riscului investitorului privat. Trebuie să avem grijă să nu există acest fenomen de crowd-out în ce privește riscul investitorilor. Nu are rost să folosim banii contribuabililor în scopuri în care <clears throat> poate să facă treaba sectorul privat. E o provocare constantă pentru noi, nu ne așteptăm ca acest lucru se întâmple atât de mult, dar trebuie să ținem cont și de acest risc. Companiile care au avut unele probleme cu justiția sunt puse pe lista neagră. <clears throat> Deci ați avut o întrebare justificată în acest sens. Uh, Compartimentul pentru statele membre în fondul InvestEU Vă mulțumesc că ați revenit la această chestiune pentru că e o noutate în sensul că statele membre pot în mod voluntar, dacă doresc să pună maxim 5% din fondurile de coeziune pentru unele dintre ferestrele respective. Să zicem domeniul social și abilități. Unele țări vrea să aloce o parte din banii de coeziune pentru investiții în abilități și în domeniul social, în ferestrele respective. Se existe pârghia fondului Investiu pentru aceste scopuri în propria țară. Și dacă banii respectivi nu sunt folosiți pentru țară în perioada de șapte ani, se întoarce în statul membru, suma respectivă. sunt multe avantaje. În primul rând, ar putea beneficia de ratingul de 3DA al Uniunii Europene. Deci, efectul de pârghie e mult mai mare decât pentru majoritatea statelor membre și apoi ar putea fi folosit drept catalizator pentru investiții private. Sperăm așadar că <clears throat> colegiuitorii vor accepta această propunere <clears throat> și vor recepta mesajul pentru că ar funcționa foarte bine în cazul multor state membre. Apoi, impactul social a fost menționat explicit în fereastra de infrastructură durabilă. E unul dintre criteriile pentru investiții în fereastra respectivă. Mulțumesc. Mulțumim. Acum, domnul vicepreședinte Salvama, mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului comisar și vicepreședinte Katainer pentru eforturile deosebite pentru a încerca să mărească și să consolideze ceva ce avem deja. Deși au fost multe îndoieli și critici formulate, trebuie să vă spun că după ce am avut privilegiul de a contribui la FC2 în faza de dialog tripartit, am privit uh, mai în amănunt, poate, subiectul și mi se pare o tentativă foarte bună care îmbunătățește lucrurile și mai mult. Am două aspecte critice pentru ca lucrurile să meargă și mai bine. 1. Îngrijorările din perspectiva orizont cum că banii de fapt sunt luați, mai ales când vorbim de cercetarea fundamentală. Cum vă ocupați de îngrijorările respective? Și în al doilea rând, sprijin ce a spus domnul Caras, în sensul că trebuie să fie ceva pus în mișcare de politică, dar nu în detrimentul <clears throat> viabilității economice a proiectelor. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede. Cred că FC1 și FC2 înseamnă în legislatura aceasta un răspuns la decalajul de investiții generată de criză în economia zonei euro credeam cu toții că avem nevoie de un instrument anticiclic care cu susținere publică să permită creșterea și reanimarea cererei interne de după criză. Problema e că instrumentele până la urmă au uh, uh, propria lor viață și întrebarea mea e foarte simplă. Ce rămâne din această anticiclicitate din propunerea făcută de dumneavoastră? Puteți să-mi spuneți că există un alt regulament pentru uh, uh această perioadă anticiclică, dar cum se îmbunătățesc transporturile, infrastructura, n-ar fi oare mai bine să contribuim cu bani mai mulți la bugetul Uniunii sau la BEI cu mai mulți bani? Dacă avem nevoie de un instrument anticiclic și nu știu în ce măsură, uh, avem regulamentul acesta în viitor, nu cred că ar trebui să pierdem capacitatea pe care ne-o dă acest instrument, ci cred că cel mai bine, dacă ne gândim la proiectele anuale sau la decalajul de investiții, nu cred că ar trebui să pierdem această viziune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Van Mulțumesc pentru această ocazie Sunt în Comisia de Dezvoltare Regională. Ne ocupăm de un aviz, desigur, dar aș vrea să mă uit mai în amănunt. În această săptămână vom conveni cu privire la pachetul Omnibus în care ne-am ocupat și de instrumente precum EFSI și acum InvestEU. Acolo am formulat că banii din pachetul statelor membre nu trebuie să treacă la nivel european pentru a fi folosite în instrumente de genul EFSI sau EU Invest. Chestiunea este că banii ajung la nivel european și dacă nu sunt folosiți, se duc înapoi. Și atunci se pune întrebarea dacă lucrez mai direct cu fonduri naționale de investiții în țările de jos, avem un fel de frate mai mic, Invest eh, NL. Atunci, de ce să ducem banii la nivel european dacă îi putem folosi la băncile de promovare regională și națională? Mi se pare că nu e clar dacă e necesar să duci banii în pachetul european. Sunt de acord cu cei 5%, dar mai mult e o întrebare tehnică. Joia viitoare vom decide că nu e necesar acest lucru. Mulțumim, domnule vicepreședinte. Mulțumesc. Mai întâi, în legătură cu subiectul Horizon. Îi mulțumesc domnului Sarvaval pentru că a ridicat subiectul. Am auzit unele dubii și îngrijorări că din nou Comisia fură banii de la Horizon, dar nu e așa. Putem respira ușurați cu toții, pentru că ce am făcut acum este cam grupat, de exemplu, când vorbim de cercetare, dezvoltare și inovare. Am grupat <clears throat> ce există în Horizon 2020 instrumentele financiare împreună. Acum sunt sub Invest EU și sunt alocate pentru cercetare și inovare. Și grupându-le, putem mări semnificativ fondurile pentru inovare, cercetare, dezvoltare și acești bani nu s-au dus în cercetarea fundamentală, nici în orizont 2020. Cercetarea fundamentală de obicei e finanțată prin granturi, prin împrumuturi nerambursabile. Nu poți lua împrumuturi ca să plătești salarii. Dar Inofin, drept capital propriu și alte facilități au finanțat alt fel de tipuri de cercetare, inovare prin proiecte. Ideea de bază se menține așa cum e în prezent, cu excepția faptului că volumul va crește. Economia de scară ne ajută să finanțăm mai mult în uh, proiecte de inovare și cercetare. Și fereastra pentru IMM-uri va contribui la a mări <clears throat> uh, capacitatea acestor proiecte a ale IMM-urilor. Încă o dată, nu va fi niciun amestec politic în selectarea proiectului. A fost un principiu bun care a dat rezultate și a dat posibilitate EFSI să investească împreună cu sectorul privat și nu e necesar și nici nu vrem să distrugem ceva care merge bine ca parte a EFSI. Apoi, în legătură cu EFSI și ESIR, caracterul contraciclic dacă se mișcă sau se transferă în fostul InvestEU. Și da și nu. Nu în sensul că dacă doream să facem ceva care să fie contraciclic și apoi să reducem investițiile, pentru că investițiile cresc și știm că sunt politici care scopă de schimbările climatice nevoie de politică sau nevoie de a investi în infrastructura socială sau în abilități sau cercetare, dezvoltare, inovare. Iată de ce investiu <clears throat> nu e doar contraciclic, ci e mai mult un uh, trăgaci de politică, un element de declanșare. Caracterul adițional continuă să fie important. Nu vrem uh, să facem acel crowdat al investițiilor private, ceea ce contribuie la ce fac statele membre. Banii de coeziune, ați invocat hmm, această comparație între baza de capital mărită de la BEI să facă mai mult și mărirea generală a bugetului european pentru a canaliza mai multe resurse prin fondurile de coeziune diferența între investiu și celelalte două propuneri. Mai întâi, coeziune. Banii de acolo sunt bani de granturi și dacă investești un milion de granturi, are valoare de un milion. Valoare de un milion, dar dacă folosești un milion drept capital, efectul de pârghie îl face să valoreze mult mai mult. Deci avem nevoie mai mult și de granturi și de instrumente financiare. Mai ales pentru a face crowding de bani care există public sau privat. Granturile nu sunt suficiente pentru a avea cele mai bune rezultate posibile. În ce privește capitalizarea BEI, desigur că e la proprietarilor BEI să decidă cum vor să capitalizeze mai mult eventual BEI. Dar și aici investiu vine cu o plus valoare pentru că deschide posibilități și în alte direcții, nu doar pentru BEI uneori pentru bănci de promovare regionale sau naționale care pot face mai bine o treabă pe care Bain nu poate sau nu vrea să o facă. Iată de ce plus valoarea <clears throat> vine din această direcție. Pachetul acela național e opțional. <clears throat> Desigur, băncile naționale de promovare pot finanța cât de mult pot și cât de mult dorește țara de origine pentru a capitaliza, dar e ceva opțional. În multe cazuri, ratingul de 3 de al UE înseamnă efect de pârghie semnificativ. Nu e același lucru valabil pentru toate statele membre. Pentru unii e factor semnificativ și desigur că vrem să încurajăm statele membre să vadă care sunt oportunitățile pe care le pot crea instrumentele financiare pe lângă în finanțare obișnuită de coeziune bazată pe granturi. Mulțumim. Cred că a fost un schimb de păreri foarte util și interesant. Sunt mai multe elemente ca să începem activitatea legislativă pe care vom încerca să o facem cât mai rapid și mai cu eficiență, cu putință. Vreau să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Cataine și colegilor pentru contribuție și calitatea bună a acestei propuneri și așteptăm cu interes o cooperare fructoasă la acest dosar. Dacă doriți să mai spuneți ceva, aș vrea să vă urez o seară cât mai plăcută. Și eu să vă mulțumesc tuturor pentru participare, domnule vicepreședinte. Să facem din acest uh, pârghie un nou instrument de dezvoltare pentru întreaga Uniune Europeană.